17 aprilie de la 9 și apoi de la 3 după amiaza. Ordinea de zi poate fi găsită pe site-ul web și acolo vor apărea, va apărea și procesul verbal. Ședința este închisă.